Mes chers collègues, nous voici réunis. Dragi colegi, iată-ne reuniți pentru sesiunea cea mai intensă și cu siguranță cea mai lungă, în cadrul căreia va trebui să ne pronunțăm asupra celor aproximativ 1902 amendamente depuse la proiectul de buget pentru anul 2016. Aș dori să mulțumesc raportorilor noștri, raportorilor generali și raportorilor pentru secțiunile bugetului pentru întreaga muncă depusă cu multă vigilență pentru faptul că s-au mobilizat zi și noapte. Aș dori să mulțumesc secretariatului, consilierilor politici și tuturor celor care ne-au permis să pregătim acest uh, buget, știind foarte bine că n-a fost ușor și că este cât se poate de dificil să încercăm să ne închipuim ce se va întâmpla în 2016. Și în următoarele zile este posibil să trebuiască să avem în vedere și modificări ale acestui buget. Este drept că știm că Colegiul Comisarilor se va reuni miercuri dimineață pentru a adopta un proiect de buget rectificativ 2015 care va avea consecințe, evident, și asupra anului 2016, în ceea ce privește atât angajamentele de credit cât și cele de plată. Aș dori să vă spun că doamna Georgieva, comisara uh, responsabilă pentru buget, Uh, este dispusă să vină în fața noastră imediat uh, după reuniunea colegiului uh, comisarilor, miercuri, fie dimineață, fie după masă. Deci, dacă vom fi terminat voturile până atunci, propun să prevedem o sesiune suplimentară pentru audierea doamnei Georgieva. Această audiere ar putea fi dusă și luni după masă la Strasburg, dar din motive de timp, doamna Georgieva ar prefera să ne țină informați practic în timp real de uh, ceea ce va fi propus de către Comisie Consiliului. Consiliul, la rândul său, se va exprima pe 21 octombrie și apoi va fi uh, rândul Parlamentului să se pronunțe asupra pachetului migrație. Ar fi trebuit să încep cu asta, dar aș dori să mă asigur că ordinea de zi uh, supusă tuturor uh, este pe placul tuturor. Doamna Cardia Zabal. Mulțumesc. Uh, dat fiind că nu a existat amendamente la bugetul rectificativ numărul 6, v-aș ruga să includeți la votul de mâine, deci după ce vom încheia votul pe bugetul general. N-am putut să includem asta pe ordine de zi, deoarece Ordinea de zi era deja aprobată, fusese trimisă, însă dat fiind că nu există probleme, deci putem vota mâine. Demain ou après-demain. <laughs> mâine sau poi mâine. Văd că nu există obiecții. Așadar, raportul dumneavoastră va fi examinat imediat după votul privind bugetul 2016, atâta timp cât nu există amendamente. Așadar, ordinea de zi poate fi considerată ca fiind modificată ca atare. Aș dori să vă prezint uh, deciziile luate de um, coordonator în reuniunea din 15 și de astăzi. Întâi am solicitat conferinței președinților autorizarea de a redacta un raport de inițiativă din, în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Am solicitat de asemenea aplicarea articolului 54 referitor la, crearea, la redactarea unui aviz a Comisiei Ample privind implementarea activităților și valorii adăugate a Fondului European de Ajustare la Globalizare între 2007 și 2014. Am decis să pregătim un raport proceduri pentru a pune la dispoziție calculele TVA și PNB pe baza propriilor resurse și măsurile necesare pentru a respecta solicitările privind lichiditățile raportor, uh, Lewandowski și deprez. De asemenea, în ceea ce privește revizuirea cadrului financiar uh, multianual, raportor Isabel Tomea și Ian Olbrecht. De asemenea, am solicitat două studii, unul referitor la revizuirea CFM despre care v-am spus deja care sunt uh, raport, coraportorii și un studiu comparativ referitor la costul pentru fiecare euro cheltuit din fondurile europene pentru a pune în aplicare politicile europene în diferitele state membre. Raportorul încă nu a fost numit. De asemenea, am căzut de acord să transmitem o scrisoare care să sublinieze problemele de calendar um, și compatibilitatea acestuia cu procedura bugetară pentru votul, examinarea și concilierea în cadrul proiectului bugetar pentru 2017. De asemenea, am solicitat, am uh, primit o solicitare din partea ombudsmanului referitor la o prezență eventuală la uh, trialoguri. Aceeași solicitare a fost transmită, transmisă mai multor comisii AFCO, LIBE, Buget Econ um, și am considerat cu coordonatorii că ar fi uh, preferabil să discutăm cu colegii din celelalte comisii și să încercăm să avem o abordare unică. De asemenea, am decis să invităm deputații europeni, membrii ai grupului la nivel înalt privind resursele proprii, uh, în fața comisiei noastre, uh, înainte de finalul anului. De asemenea, ne-am dat acordul uh, pentru o cerere uh, formulată de Start at Europe. Sunt uh, studenții unui business school din Franța pentru ca ei să poată să-și țină seminarul în hemiciclul nostru. Și de asemenea vom ține o reuniune comună cu Comisia Libe referitoare la provocările bugetare impuse, aduse de fluxul uh, de migranți cu care ne confruntăm în ziua de astăzi. Cei dintre noi care au participat la, o misi- la misiunea din uh, Sicilia din anul trecut uh, vor putea um, profita pentru a face un debriefing al acesteia. Ce mai trebuie să vă spun înainte să trecem la votul la proiectul de buget 2016? Aș dori să mă asigur însă că procesul verbal al reuniunii noastre din 3 septembrie, așa cum v-a fost trimis, este aprobat de toată lumea. Văd că nu există solicitări de modificare a acestul, acestui proces verbal, deci este considerat adoptat. Așadar, dau acum cuvântul raportorilor noștri pentru a începe cu această rundă de examinare a amendamentelor bugetare. Întâi, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor grupurilor și raportorilor din umbră. Aș dori să mulțumesc și coordonatorilor pentru munca depusă, care ne-a permis să ajungem la o serie de soluții. Am avut două rezoluții, a doua în iulie ne-am uh, stabilit uh, prioritățile de a oferi sprijin refugiaților și dorim să abordăm chestiunea migrației, bineînțeles. Am uh, stabilit obiective pe care dorim să le urmărim și în domeniul ocupării și antreprenoriatului. Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, care ne-a permis să ajungem la un uh, document pe care am încredere că îl vom sprijini cu toții. Am avut 1902 amendamente și cred că asta arată implicarea colegilor și le mulțumesc pentru asta. Prin aceste amendamente ajungem acum deci și la vot. Bineînțeles că nu va fi ușor, va fi un vot destul de lung. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru munca făcută, muncă care, iată, ne permite să ajungem astăzi aici, uh, la acest document atât de compact. Îi mulțumesc și secretariatului, țin să-i mulțumesc mai ales lui Guillaume, care aici la dreapta mea a făcut o mare, o mare treabă. Deci mulțumesc dragă Ghio, mulțumesc de asemenea tuturor consilierilor noștri politici, mai ales consilierelor politice care au lucrat cu noi din partea grupului PPE. Țin să le mulțumesc de asemenea și consilierilor politici de la celelalte grupuri politice. Trebuie să vă spun că Parlamentul European e un loc deosebit de muncă. Uh, Mă gândesc la duminicile petrecute cu secretariatul când am trecut practic în revistă fiecare amendament, literă cu literă. Nu doar secretariatul s-a implicat, și consilierii de la toate grupurile politice s-au implicat foarte mult. E o muncă care de multe ori e necunoscută celor din exterior, însă noi, cei din interior, putem să confirmăm această muncă. Deci vă mulțumesc pentru competență, pentru muncă și pentru angajamentul de care ați dat dovadă. monsieur le rapporteur Îi mulțumim, domnului raportor general. Dumneavoastră ați fost cel care ați coordonat această muncă admirabilă. Acum, domnul Gerard deprez raportor pentru celelalte secțiuni. Euh, euh, Mulțumesc, domnule președinte. O scurtă introducere înainte de vot pentru celelalte secțiuni, pentru a nu întrerupe uh, emoția după intervenția domnului Fernandez. Voi interveni așadar după aceea. Da, iată-ne într-un moment uh, plin de emoții. Doamnă Calvinio, credeți că ați putea acum să ne faceți o declarație înainte să începem cu voturile? Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succintă și să îmi um, stăpânesc și eu emoțiile. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a mă adresa dumneavoastră înainte acestui vot atât de important. În reuniunea anterioare, în trialoguri și dezbateri, Comisia a putut să își prezinte proiectul de buget pentru 2016 și să își exprime poziția referitoare la uh, lectura Consiliului. Astăzi aș dori să vă vorbesc despre diferite evoluții uh, ce au avut loc de când am propus acest buget în mai. Și aș dori să vă vorbesc și despre unele evenimente care urmează să intervină, despre care vorbea și domnul președinte. Din mai, când am prezentat proiectul de buget pentru 2016, au avut loc o serie întreagă de evoluții importante care au solicitat un răspuns din partea Uniunii Europene un răspuns care implica responsabilitate și solidaritate. Timpul a trecut foarte repede și poate că am și uitat, dar de fapt primul eveniment semnificativ din ultimele luni a fost criza elenă. Ca parte din măsurile luate pentru a ajuta Grecia în aceste momente dificile, Comisia a propus o creștere a prefinanțării în cadrul 2014-2020 și o rată de cofinanțare de 100% pentru uh, cheltuielile eligibile și o eliberare timpurie a celor 5% care rămâneau pentru perioada până în 2020. Acesta a avut un impact bugetar asupra anului 2015 de 20 de miliarde, care din punctul nostru de vedere puteau fi avute, puteau fi acomodate, puteau fi incluse fără a submina obiectivul de a reduce Um, facturile neplătite la nu mai mult de 20 de miliarde. Evaluarea noastră preliminară este că impactul asupra 2016 poate fi uh, făcută în cadrul proiectului de buget pe care l-am propus. În orice caz, vă vom oferi un, uh, vă vom ține la curent în mod regulat uh, și următoarea reuniune va avea loc pe 19 octombrie, tocmai uh, cu acest scop după uh, vacanța de vară, criza laptelui a fost un al doilea eveniment uh, cu impact bugetar. Comisia a anunțat un pachet de măsuri pentru domeniul lactatelor, inclusiv oferirea de produse lactate refugiaților. Acest lucru poate că a fost trecut, poate că a trecut neobservat în pachetul de 500 de milioane, dar uh, Comisia a, folos, a încercat să folosească fiecare euro în două scopuri și să folosească laptele pentru a-i hrăni pe cei care au cea mai mare nevoie de asta. Aceste măsuri voi fi, vor fi înscrisă, înscrise în scrisoarea de buget rectificativ numărul 2, <coughs> inclusiv măsuri pentru a extinde măsuri, um, instrumentul um, fructelor și legumelor după extinderea embargoului rus. A treia criză uh, care este în continuare prezentă și nu ne va părăsi pentru o bună perioadă de vreme, este criza refugiaților. Este o criză fără precedent care pune și o presiune fără precedent asupra bugetului european. Parlamentul pe bun dreptate a prevăzut asta ca o prioritate în uh, liniile sale directoare și a menționat la momentul respectiv că era nevoie de uh, acțiuni sub rubrica 3, dimensiunea securitate, și sub rubrica 4, dimensiunea externă. Proiectul de buget pentru 2016 prevedea 273 de milioane în plus față de programarea inițială pentru migrație. Este nevoie însă de măsuri suplimentare pentru a răspunde la criză. Comisia a luat o serie de măsuri, a anunțat o serie de pachete, un, ultimul dintre ele săptămâna trecută. Aceste măsuri vor include implementarea mecanismului de relocare pentru persoane care au nevoie în mod clar de protecție internațională, Uh, decizie luată de, de Consiliul săptămâna trecută. Impactul bugetar va face parte din scrisoarea rectificativă 2 pentru 2016, însă comunicarea Comisiei de săptămâna trecută a anunțat deja impactul bugetar asupra anului 2016. 780 de milioane de euro pentru relocare, 600 de milioane de euro pentru finanțarea de urgență în fondul de azil, și o creștere a capacității pentru Frontex, EASO și Europol. De asemenea, o consolidare a dimensiunii externe prin ajutor umanitar. Există unele amendamente depuse deja și văd că ele iau în considerare deja resursele necesare pentru acest pachet și sprijinim acest sprijin. As chairman, we already... După cum am menționat deja, Există câteva măsuri care sunt de implementat deja în 2015. Urgența situației impune să luăm măsuri cât mai repede cu putință și de aceea, în această, zi, în această miercuri, vom veni cu un proiect de uh, buget rectificativ pentru a prevedea măsuri de urgență prin Fondul de Securitate Internă, AMIF, prin uh, instrumentul de vecinătate, prin ajutorul umanitar. E vorba de 800 de milioane de euro în total. Intenția noastră este să venim cu un pachet care să poată fi tratat separat de negocierile pentru bugetul uh, pentru 2016. Abordarea Comisiei are în vedere cei doi ani, dar în opinia noastră bugetul rectificativ pentru 2015 ar putea fi exercit, ar putea fi un exercițiu care să treacă prin uh, Parlament și Consiliu într-o procedură fast track, o procedură rapidă, pentru ca adoptarea să fie una la fel de rapidă, iar fluxul monetar să fie unul facilitat. N-ar trebui să fie parte a negocierilor uh, ce au loc acum cu privire la bugetul pentru 2016. În rezumat, în uh, mai trecut am venit cu o propunere de bun simț, de buget, cu un plan de plăți și de atunci am ajuns la un acord în ceea ce privește finanțarea FC. Este un acord care trebuie respectat. De asemenea, ni s-au cerut uh, reacții rapide la criză și noi credem că facem și acest lucru într-o manieră responsabilă acum. Având în vedere că nu mai există marjă la rubrica 3, vrem să facem tot posibilul cu marja de flexibilitate oferită în CFM. Și, totodată, trebuie să respectăm disciplina bugetară și să ne asigurăm că fiecare euro oferă maximum necesar și că face diferența într-adevăr. Foarte, foarte pe scurt, vreau să fac câteva comentarii cu privire la amendamentele bugetare venite din partea Parlamentului European. Am luat uh, notă cu satisfacție de faptul că mai multe amendamente depuse de eurodeputați din acele 1270 de amendamente, domnule președinte, <coughs> chiar dumneavoastră ați spus, se referă în mare parte la nivelul de uh, plăți și angajamente stipulat de comisie în uh, proiectul pentru 2016. Deci trebuie să uh, inversăm uh, reducerile propuse de Consiliu. Dar Parlamentul cere niște uh, sporiri dincolo de ceea ce a menționat Comisia. Și vă dau câteva exemple. Mai întâi, în ceea ce privește titlul 1A, am uh, notat că am notat că pentru Orizont 2020, CEF uh, și altele, se dorește revenirea la un nivel de dinainte de EFSI. Nu vreau acum să intru în detaliu, așa cum a menționat domnul Fernandez, există acei trei E, Employment, Enterprise și Entrepreneurship. Vrea, și vreau să vă spun că, dată fiind marja limitată de la rubrica 1A, orice sporire ar implica automat instrumentul de flexibilitate, iar abordarea comisiei este, de fapt, aceea de a utiliza această flexibilitate la rubrica 3, pentru că avem uh, migrația, deci trebuie să prioritizăm uh, resurs, uh, resursele uh, utilizate în regim de urgență. La rubrica 1b, mai multe amendamente vor să adauge angajamente pentru inițiativa pentru tineret în 2016. În principiu, noi susținem prelungirea acestei inițiative pentru tineret, dar ar fi prematur să ne asumăm anumite angajamente de pe acum. Să nu uităm că programele sunt la altitudinea de croazieră și așa vor rămâne până în 2018. A existat o acțiune de front-loading și prefinanțare de un miliard, după cum bine vă amintiți cu siguranță, bani care au fost plătiți pe de-a întregul. Deci, noi credem că nivelul de implementare va spori și va ajunge la un punctul maxim cândva prin 2016. Așa că putem să lăsăm asta pentru revizuire la jumătatea perioadei. Nu este o nevoie urgentă de a avea angajamente stipulate în uh, exercițiul bugetar 2016. Un ultim mesaj cu privire uh, la sprijinul nostru de a Uh, reveni la sumele anterioare uh, reducerilor propuse de Consiliu. Oricum vom avea pe 19 octombrie reuniunea cu privire la plăți și vom intra în detaliu și avem toate aprecierile față de propunerile Parlamentului European. Vreau să mulțumesc în special raportorului Fernandes pentru că a cerut ca nivelul costurilor, cheltuielilor pentru administrație să revină la ceea ce a fost, iar în ceea ce privește agențiile descentralizate, am discutat despre acest subiect în urmă cu câteva săptămâni și știți care este atitudinea Comisiei. Subliniez că atunci când discutăm despre noile priorități sau despre noile sarcini atribuite agențiilor, după cum ar fi uh, migrația, noi considerăm că resursele adiționale ar trebui să fie separate de angajamentul de a reduce cu 5% posturile. Deci, când vine vorba de agenții precum uh, Frontex, EASO și Europol, noi considerăm că aceste agenții merită a fi consolidate și atunci nu mai trebuie să ne uh, cramponăm de acea marjă de 5%. În câteva săptămâni vom uh, veni cu o scrisoare de executabilitate pentru a evalua punerea în aplicare sau fezabilitatea punerii în aplicare a propunerilor Consiliului. Miercuri vom discuta cu doamna Gheorgheva și vom putea să vă prezentăm în detaliu proiectul uh, de buget rectificativ. Va putea fi un exemplu bun despre cum uh, instituțiile europene vin la oaltă pentru a găsi o reacție în fața marilor provocări, după cum ar fi acest val de migrație. Mulțumesc! Pour euh, cette déclaration. Mulțumim! Deci cred că raportorii noștri au fost destul de sensibili la complimentele pe care le-ați exprimat. Sperăm să se treacă cu bine de votul uh, acesta, cel din plenară. Concilierea știm că va fi un moment important, mai ales uh, știind cât de schimbătoare e situația. S-ar putea să existe uh, ajustări în legătură cu care să ne punem de acord. Însă, în orice caz, va trebui să găsim soluții la masa negocierilor și va trebui să le găsim rapid deoarece chestiunile pe care trebuie să le abordăm, cum ar fi criza imigrației, necesită niște soluții concrete uh, și imediate. Pentru a exonera de reducerea de 5% în ceea ce vrește personalul uh, la agenții, deci pentru noi credem că această decizie este corectă. Domnule Fernandez? Domnul Böge, mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că poate uh, întârziu procedura cu intervenția mea. Am ascultat uh, intervenția comisiei și ceea ce ne prezintă comisia vine practic în strânsă legătură cu propunerile comisiei. Deci e clar că trebuie să discutăm intens pe marginea acestor subiecte și să facem o evaluare. Însă, iertați-mă, vă rog, noastră ați spus că Uh, prin acest exercițiu vom arăta că instituțiile europene sunt în măsură să reacționeze rapid. Dar uitați-vă puțin, vă rog frumos, la comunicarea Comisiei de săptămâna trecută. Statele membre și Comisia se pare că mm, se mișcă, se pare că se mișcă cu uh, viteza melcului turbat. Pentru că se spune foarte clar că situația programului mondial uh, de, pentru alimente e cum e, așa că statele membre sunt rugate ca mijloacele din, ca, în ceea ce privește mijloacele din 2014 să ajungă la marjele necesare. Și ne uităm acum la datele problemei și ne dăm seama că, în medie, în luna septembrie, nu s-au atins rezultatele necesare nici la nivelul statelor membre și nici la nivelul Comisiei. Deci, practic, nu s-au respectat angajamentele din uh, programul pentru alimente. În general, la finele unui an, acțiunile iau amploare și mijloacele cresc. Dar avem acum uh, mișcarea refugiaților și o parte a dramei uh, este situația din taberele de refugiați vedem că lucrurile s-au înrăutățit, atât în tabere cât și în afara lor. Asta din cauza că, la nivel internațional, programele nu mai au uh, marja de manevră necesară și nu mai pot gestiona lucrurile. Deci fac un apel nu doar către statele membre, ci și către comisie, pentru că ne uităm puțin comparativ la ceea ce s-a întâmplat în anul 2014 și vedem că acum avem pentru Programul Mondial pentru Alimente uh, resurse cu 47% mai puține decât în anul precedent. Nu putem compara în țară adevăr uh, statisticile de la un an uh, cu anul precedent, pentru că urgențele au luat amploare. Dar la nivel procedural, în instituțiile noastre, până la urmă trebuie să recunoaștem că nu avem marja de manevră necesară pentru a interveni în situații de urgență. Așa că a sosit momentul să acordăm atenție acestui, acestei probleme. Tot dumneavoastră ne spuneți că lipsesc per tot, în total 4 miliarde de euro. Și asta pentru a acoperi nevoile pentru anul 2015 în ceea ce privește criza din Siria, spre exemplu. Propuneți așadar ca statele membre și Uniunea Europeană să se angajeze ca să acopere cel puțin jumătate din această sumă. Însă, sunt uh, cifre pentru anul 2015, deci n-am ajuns încă la nevoile ce vor veni odată cu anul 2016. Vă rog frumos așadar să luați în serios procedura de fast track. Vedem, urmărind aceste date, că deja acestea intră în contradicție cu ceea ce a <coughs> declarat Consiliul în ultima vreme uh, cu privire la urgențe, și anume că va pune la dispoziția tuturor un miliard de euro. Așteptăm așadar cu nerăbdare o uh, reacție din uh, partea noastră, pentru că să nu uităm, suntem în pragul iernii și deja am pierdut mult, prea multă vreme, așa că e timpul să facem ceva. Mulțumesc! Merci. Merci de... Vă mulțumesc pentru ceea ce ne-ați reamintit și pentru semnalul de alarmă pe care îl trageți. Dat fiindcă doamna Georgeva va veni miercuri, spre sfârșitul dimineții sau la începutul după amiezii, deci uh, vă sugerez să avem atunci o dezbatere în legătură cu criza emigrației. Și ar fi important ca atunci să reluăm datele pe care dumneavoastră ni le-ați adus în vedere astăzi aici. Deoarece dacă nu vom găsi o soluție imediată la așteptările din taberele din uh, Iordania, din uh, Liban, s-ar putea să ne regăsim într-o situație și mai gravă. S-ar putea să se ajungă în situația în care aceste fluxuri migratorii reprezintă practic fatalitatea. Eu sper ca șefii de stat și de guverne să-și dea seama care sunt urmările situației actuale și să depășească această atitudine neputincioasă pe care o au acum și care îi exasperează pe cetățenii. Acum, cred că putem să trecem la vot. Cu siguranță unele voturi vor fi verificate prin apel nominal, de aceea eu vă sugerez să facem întâi un test. V-ați introdus cu toții cartonașele de vot în console. Deci haideți să spunem că s-a deschis votul. A votat toată lumea. Nimeni nu are probleme cu cartela de vot. Votul meu e în plus. Deci să nu vă mire faptul că eu nu voi vota. De altfel, președintele ședintei trebuie să fie neutru. Eu n-aș fi putut vota decât dacă din partea grupului meu nu erau suficiente persoane. Deci cum fac ca să retrag votul? Deci cred că funcționează bine cartelele de vot. Secțiunea 3. Cheltuieli administrative. Aș vrea să vă spun că trebuie să ne exprimăm în legătură cu amendamentele de compromis, deci care vor fi supuse la vot uh, în bloc. Au fost solicitate de asemenea voturi la anumite amendamente și cu acordul dumneavoastră vom începe cu amendamentele de compromis. După care vom vota separat acele amendamente care trebuie votate astfel. Și dacă acestea vor trece, vor avea întâietate față de cele care sunt incluse în compromis. Deci există un acord în legătură cu acest mod de a proceda. Deci primul compromis, secțiunea a treia, rubrica de la 1 la 4, sprijin, cheltuieli administrative și pentru sprijin uh, de cercetare. Cine este pentru acest compromis? Vă rog să ridicați mâna împotrivă abțineri, se adoptă. Al doilea bloc. Rubrica 5, secțiunea 3, cheltuieli. Supun la vot cine e pentru. Mulțumesc, împotrivă. Abțineri. Cel de-al doilea amendament de compromis este adoptat. Voturile separate acum. Linia bugetară a 30103. Un prim amendament al doamnei Grasle. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Linia XX0102-1104 și XX0102-11, amendament INTA 6602, cine este pentru? Cine e pentru? Împotrivă? Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. Le scrutin est clos. Închis votul. Amendamentul se adoptă 19 la 6. nous avions un amendement de m. sarvamaa la ligne dix zéro un zéro cinq quinze il est tombé du fait du vote. Acum acest amendament următorul a căzut din cauza compromisului. Un compromis avem acum care acoperă amendamentele SND 7047 asupra liniei bugetare 070201 <coughs> și amendamentul domnului Sarvama 4360. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Acest compromis se adoptă. Linia 3201-0523, I3 5291. Cine e pentru? Potrivă abțineri, Să adopt Amendamentul la linea 32.01.523 ITRE 52.91. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La linia 21.01.0404 amendamentul Ferreira de la Comisia Bugete pentru împotrivă abțineri respins. Trecem la remarc nomenclatură. La linia bugetară 29010401, amendamentul Ferreira pentru împotrivă, abțineri, cred că a fost respins. Linia 19010401 Gonzales Peñas Pentru Împotrivă Abțineri Respins Linia 16030204, amendamentul Moody Howitt pentru împotrivă verificăm prin vot electronic. Vot cu apel nominal să deschizi votul. Scrutin clos. L'amendement est repoussé. Respins amendement. Linia 030101, S0202, amendamentul Crasle pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Linia 31010709, amendamentul Zuber, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Linia XX01, amendament din partea GUE 7413, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezervele acum. Linia 32010523, amendamentul 7740 de la vers pentru, împotrivă, abțineri, respins. Linia 3001 1301, amendamentul de la bugete 4310 al doamnei Grasle pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Linia 240107 A3010101, amendamentul al doamnei Grasle pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Am încheiat cu cheltuielile administrative de la secțiunea 3. Trecem acum la agenții. la agenții aceeași abordare. Începem cu amendamentele de compromis votate în bloc, după care vom examina și amendamentele separate. Primul bloc vise à rétablir are ca scop Restabilirea proiectului de buget. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Acest compromis se adoptă. Al doilea bloc. Supun la vot cine e pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cel de-al treilea bloc. Pentru, împotrivă, Nu am văzut dacă a votat toată lumea, deci vom vota electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum voturile separate. Linea 180203, 18020301, cu referire la Frontex. Cine e pentru? Împotrivă. Vom verifica electronic. S-a deschis votul. Le scrutin est clos. Cet amendement est repoussé. Acest amendament est respins, 18 la 15, cu două abțineri. 17.03.10 acum. Amendamentul 4620. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 180203 ECR 8200 pentru împotrivă abțineri respins 180204 amendamentul ECR 8207 cine pentru împotrivă abțineri respins 330207 CR 8206, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. Trecem la rezerve. Linia 120206. Amendamentul Gigold 4495. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Respins amendamentul. La remarci, linia 040311 de la Comisia Femei 6009 pentru potrivă abține respins. 040312 FAM 6025 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 4002 acoperi, deoarece e identec. Deci 06020302 amendamentul bugete 4136 al domnului Negrescu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. <coughs> Respins. Linia 120205. Întâi, amendamentul Econ 6309 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. PPE 7538 e acoperit, precum și SND 7039. Alte 8002. Cine pentru? împotrivă, abțineri, respins. Bugete 4105 al domnului Ali e acoperit de cel anterior, însă cred că va avea aceeași soartă, deci nu supun la vot. Linia 320210 Amendamentul I35304 pentru împotrivă abțineri, respins. 18.02.03 de la vest, 7718, cine e pentru? Domnule Tana. Împotrivă. Iertați-mă. Abțineri. Respins. 18.03.03 uh, libe, 5998. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 6021. Linia 180302. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Bugete 4631. E acoperit. Linia 330207. FAM 6033 e acoperit de blocul 1 care a fost adoptat înainte. Și am încheiat cu votul uh, referitor la agenții. Acum ajungem la rubrica 1A. Aceeași procedură ca și înainte. Întâi vom vota amendamentele de compromis în bloc, după care vom trece la amendamente uh, separat. Primul, sub bloc, care stabilește creditele din proiectul de buget. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Acest bloc se adoptă. Cel de-al doilea. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cel de-al treilea. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ajungem acum la voturile separate. Întâi, linia 010104, două amendamente, GUE 7415 și bugete 4389. Pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Linia 010201. Trei amendamente identice. IFDD 7850, GUE 75 și bugete 4390. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceste amendamente sunt respinse. Linia 010406, amendamentul IFDD 7851. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, respins. Linia 020202, GUE 7264, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Linia 02040203, GUE 7267, cine e pentru? Împotrivă abțineri, respins. Două amendamente identice acum. 040265, GUE 7414 și bugete 4423. Cine e pentru? Potrivă? Abțineri? Cele două amendamente sunt respinse. 04030101 GUE 7274 pentru împotrivă, abțineri, respins. ECR 8202 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 04030105 ECR 8204 cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 04030106 FDD 7866 pentru împotrivă abțineri respins 04030108 FDD 7853 cine este pentru împotrivă abțineri respins 04030201 ECR 8205 pentru împotrivă abțineri respins 060205 FDD 7878 pentru împotrivă abțineri respins 12.02.01, două amendamente identice, FDD 7888 și bugete 4041. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. 14.04.01, bugete 4609. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Amendamentul e respins. 150202, bugete 4615. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. La rezerve. Linia 120203. În primul este de 7148. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 6305. E caduc, deoarece cel anterior a fost adoptat la fel e caduc și 4494 de la bugete. Urmează linia 32050101, amendamentul 4111 de la bugete, e retras. La linia 32050102, amendamentul 7741 din partea verzilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul este respins. Bugete 4112 e retras. Ajungem la remarci. Linia bugetară 010201. Ligne bugetară 010201, <clears throat> bugete 4390, însă putem considera că deja s-a pronunțat comisia când s-au votat amendamentele în bloc. Linia 02010601. Bugete 4133. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Zirea 020101. Bugete 4398. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Bugete 4638. O vot separat. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Prima parte se adoptă, cea de-a doua e retrasă. Avem două amendamente, al de 8079 și bugete 4107. Cele două amendamente sunt identice. propun o nouă formulare pe care nu o voi reaminti, pentru, împotrivă, abțineri, cele două amendamente se adoptă. Amendamentul 6000 de la FAM, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. GUE 7261 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bugete 4393 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Econ 6323. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Linia 020202. GUE 7263. O nouă formulare pe care o aveți fața ochilor. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. cer uh, să verificăm prin uh, apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul e respins. 22 de voturi la 13. Bugete 4399. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, respins. <coughs> Am 6001 pentru, împotrivă. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 18 la 15, două abțineri. Siria 020301, bugete 4061 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bugete 4064 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Linia 0203-0201, FAM 6002. Pentru, potrivă, abțineri, respins. Linia 0204, FAM 6003. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Linia 02040203, FAM 6004. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Linia 02040203, FAM 6005. Pentru, împotrivă, verificăm prin vot electronic. Vot copil nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins, 18 la 15. Două abțineri. Linia 02040301, bugete 4147 pentru, potrivă, abțineri, respins. Linia 04030103, două amendamente identice, SND 7045 și bugete 4085. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Aceeași linie, FAM 6007 pentru? Împotrivă? Abțineri? respinsă la aceeași linie M plus 6260 pentru potrivă obțineri și adoptă. Linia 04030104 bugete 4140 pentru împotrivă abțineri respins. Bugete 4266 pentru împotriva. Abține. Respins. Linia 04030105. Bugete 4134. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Urmează două amendamente identice. FAM 6024 și bugete 4001 pentru. Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Respins 18 la 15, două abțineri. Linia 04030106 E 6297 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Linia 04030101 bugete 4262 cine este pentru împotrivă abțineri Respins. Linia 04030203, bugete 4135 pentru. Tineri. Respins. Amendamentul 6208 8 cu un amendament oral din partea raportorului pentru împotrivă abțineri se adoptă. Un al doilea amendament FAM 6008 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Linia 06020101, amendamentul din partea verzului 7722 a fost retras. La linia 06020102, tran 5611 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Linia 08, bugete 4070 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Linia 080201, FAM 6010 pentru, potrivă, abțineri, cred că e respins, 08020202, FAM 6011 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 0.02.02.03 bugete 4238 pentru împotrivă abțineri se adoptă linia 090302 bugete 4138 pentru împotrivă respins la linia 14.0301, bugete 4142. Pentru. Potrivă. <clears throat> Abțineri. Respins. Linia 140401, bugete 4146 pentru, împotrivă, abțineri, respins linia 15020101 al de 8027 pentru împotrivă abțineri respins aceeași linie FAM 6012 pentru împotrivă abțineri se adoptă linia 150203 cult 5812 <clears throat> pentru împotrivă abțineri se adoptă linia 1503 FAM 6013 pentru împotrivă abțineri se adoptă Bugete 4143 la linia 240201 pentru, împotriva, abțineri, abțineri, respins. Linia 290201, bugete 4586 <coughs> pentru, împotriva, abțineri, respins. Linia 320201 bugete 4050 pentru, împotriva abțineri, respins. Linia 320202, bugete 4051 pentru, potrivă, abțineri, respins. Și am încheiat acest vot la rubrica 1A. Trecem acum la rubrica 1B. Et nous embrayons directement sur des votes séparés. Și începem imediat cu voturile separate. 040260. Două amendamente identice. Ample 6243 și Ver 7728. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 040261 Ver 7730 și Uh, vă întreb cine este pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Ver 77-31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 040262 Ample 6203. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La 040264. Youth Employment Initiative. Întâi un compromis din partea raportorului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Drept urmare, amendamentele următoare la această linie nu mai trebuie votate. Trecem la 040601. Bugi 4447. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ample 62-31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Următorul amendament este retras. 040602. Ample 6293, identic cu Budge 4412. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13.03.63 GUE 7301 egal cu BUG 4324 pentru împotrivă Abțineri. Se respinge. Uh, 60, mă scuzați. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22.04.03.02 AFET 5035. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la rezerve. Linia 130360. Amendamentul doamnei Gresle. 4306. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 130362. Amendamentul 4307 al doamnei Gresle. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 13.04.60, băgi 40.63 a domnului Belder. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Ajungem acum la remarce. 040260, bagi 4062, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 040264, GUE 7273, identic cu bagi 4407 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica pentru că nu mi-am putut da seama. S-a deschis votul. Scrutin clu. S-a închis votul și se respinge cu 23 la 11 și o abținere. La aceeași linie, FEM 6006. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La aceeași linie, băgi 42-47 a domnului Băghe. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Băgi 42, 67. 65, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 040601, 4447, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La linia 06020104, ver 7624, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 13.03.60, Bud 43.06, doamna Gresle, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 13.03.62, Bud 43.07, doamna Gresle, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130363, GUE 7301 și BUGE 4324 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 13036401 SND 7048 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130460, GUE 7302 pentru Împotrivă. Abțineri se respinge. Și la aceeași linie, bugi 4606. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Am, continu- am încheiat cu rubrica 1B. Continuăm cu rubrica 2. conform procedurii stabilite înainte. Supun la vot două blocuri de compromisuri. Primul restabilește creditele din uh, proiectul de buget. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Al doilea bloc, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la votul uh, separat privind amendamentele, la 050203. Ver 7710. Cine este pentru? Împotrivă? Mm, îmi pare rău, dar vom uh, verifica electronic. S-a deschis votul. scrutin est S-a închis votul. L'amendement est repoussé par 18 voix contre 16. Se respinge cu 18 împotrivă și 16 pentru. La 0502 GUE 7285. Cine este pentru? Doamna da, sunteți pentru. Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. La 05020812, bugi 4430, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La aceeași linie, SND 7032, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. La 0502 12 08 SND 70 33. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica electronic. S-a deschis votul. Scrutin est clos. L'amendement est repoussé par... S-a închis votul, se respinge. 20 împotrivă, 11 pentru. 0... 502-1301, verzi, 7708. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 0503 11, bugi 43, 61. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. La 050880, ver 7716, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 07010401, GUE 7289, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 11.03.03, GUE 72.97, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. și amendamentul domnului Ferreira suferă aceeași soartă. 11.03.03, GUE 72.99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11.06.60, GUE 72.98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 11.06.62, 1, GUE 7300 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11.06.65. Bugi 44.55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La rezerve, linia bugetară 05030110, bugi 4493, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la observații. 05, 02, 05, 99. Agri 54, 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 05, 02, 12, 99. Agri 54, 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge iar uh, bugi 40-41 este identic, identic, deci este acoperit de acest vot. La 05, 03, 01, Envi 61, 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 05, 03, 01, 10. Un prim amendament, burg 4493. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. La aceeași linie, ver 7712. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 070201. Primul amendament, SND, este acoperit. Iată acest amendament Deci este acoperit de compromis și următorul la fel. Deci trecem la 070202. Nu, mă scuzați, domnul Tarant. President, I had... Îmi cer scuze, domnule președinte. Aveam senzația că amendamentul uh, dinainte a fost adoptat, nu respins, cel referitor la luptele uh, între, cu tauri, vers 77-12. Le, le, votre amendement 77-12 deci 7712 a fost respins. Dar doriți să verificăm? Nu. A fost respins. 070201 am spus că Pardon Ils ont demandé un contrôle. Alors un contrôle. În regulă, o verificare. S-a deschis votul. ah, pardon. Le... Mă scuzați. 7712 referitor la a nu sprijini activitățile ce țin de luptele cu tauri letale. S-a închis votul. Da, se adoptă. Cu 16 pentru și 15 împotrivă și 3 abțineri. Îmi cer scuze, nu văzusem. Bun, am spus că la 070201 este acoperit de compromis, la 070202 amendamentul Bugi 4059 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. La 6703 Agri 5425 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Domnul Sarvama dorește să verificăm 44 93, de, la linia 0503 0110 la acea, pe aceeași pagină. Votul este deschis. 44,93 buget, la linia 05030110. Ligne 0503. Deci, la linia 05030110, amendamentul buget 4493. Le scrutin est ouvert. S-a deschis Oui, oui, ben, c'était bon. Le scrutin est clos. S-a închis votul și amendamentul se respinge cu 20 la 15. Et lorsque vous souhaitez... Și trebuie să vă spun că atunci când doriți o verificare, sunteți rugați să solicitați acest lucru imediat după vot. Mai trebuie să ne pronunțăm? Ba, ba nu. Ultimul amendament, 40-42, este identic cu 54-25, care a fost respins. Deci, am terminat cu rubrica 2. commencer maintenant. Sur la rubrique 3. Rubrica 3. On continue Normalement, nous devons clore à 18h30, mais vous... Continuons. En mode uh, normal, trebuie să terminăm la 11.30, dar cred că nu vă veți supăra dacă mergem până la finalul rubricii 3, chiar dacă durează puțin mai, lung, mai mult. La rubrica 3, avem trei blocuri cu compromisuri. În primul rând, primul îl supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Al doilea. Îl supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Al treilea. Pentru. împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm acum cu voturile separate neacoperite de aceste compromisuri. La linia 170401 bugi 4624. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Envi 61, 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La 01, bugi 45.02, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 01, bugi 45.01, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18.02.01.02, bugi 44.99, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 18.02.01.03, bugi 46.27, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge la 18.02.01.04, GUE 73.18 și Bugi 44.96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 18.02.08, Bugi 43.32, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 18.03.03, Bugi 46-32. Cine este pentru? Împotrivă. Împotri uh, abțineri. Se respinge. la 18.02.01.04. Amendamentul SND 7046. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se respinge, dar uh, vom face un control. S-a deschis votul. Scrutin e S-a închis votul. Se respinge cu 22 la 11 și 2 abțineri. La creditele, la angajamentele AMIF. 18.03.01.01.02.03.04.05 Supun la vot aceste amendamente. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Europe for Citizens Initiative 18040101 și 02, AFCO 6560. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se, re, se adoptă. Și următorul devine caduc. La observații. La 090505, cult 5807. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. La 15.04.01, cult 58.43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 65.50, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, și se adoptă. La 16.03.04, bugi 30.40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La 17.03.01, al de 80.75 plus un amendament or oral al raportorului. Aveți textul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La 170401 buget 4148. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. GUE 7325 și buget 4625. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. La 170403, bugi 4060. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că este respins. Dar vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 18 la 17. Îmi cer scuze. 170404, GUE 7327 și buget 4626, amendamente identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 18020101, FEM 6014 pentru, împotrivă, vom verifica. S-a deschis votul. scrutin S-a închis votul. Și se adoptă cu 22 la 11 și două abțineri. două amendamente identice la aceeași linie, GUE 7316 și buget 4500. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se resping amândouă. La 18.02.0102, primul amendament, buget 4497. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Buget 4057 pentru, împotrivă, putem verifica electronic. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Se adoptă cu 20 la 14 și o abținere. La aceeași linie, GUE 73, 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Tot la aceeași linie, buget 98. pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 01. FAM 41. Cine este pentru? Împotrivă Abțineri se respinge. GUE 73-19 și buget 43-31 sunt identice, le supun la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se resping aceste amendamente. La 18.03.01.02, buget 45.04, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. La 18.04.01, buget 41.15 a domnului Băghe cu un amendament oral, al cărui text îl aveți. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La 330201, buget 4597 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul FAM 6023, GUE 7407 și buget 4596 sunt identice și le supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 19 la 15. La 33.02.02, FEM 60.42. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. La 330301 FAM 6026 și buget 4003 identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Dragi colegi, am uh, făcut progrese semnificative și cred că putem să ne oprim aici în această seară. Ne revedem mâine dimineață, începând cu rubrica 4. Dorește cineva să intervină? Nimeni? Ședința se suspendă până mâine dimineață la ora 9. Deci mâine dimineață la ora 9 în aceeași sală. Bon,